Montag, Nachmittag, kommen. Bună ziua, bun venit la ședința Comisiei de Control Bugetar. Am încercat să vă trezesc cu ciocanelul, dar cred că nu este nevoie. Încă o dată bun venit la ședința de astăzi și ă, dați-mi voi să Vă invit să studiați ordinea de zi pentru că a fost distribuită. Dacă aveți dorințe de modificare, se pare că nu e cazul, atunci vă spun că oferim interpretare în mai multe limbi, de altfel această ședință se transmite și prin internet. Deci va exista și o documentare a tot ce afirmăm noi aici. Vă invit să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 17 și 18 septembrie, 26 septembrie, 27 septembrie, 8 și 9 octombrie, 15 octombrie. Dacă nu aveți obiecții, aceste procese verbale sunt considerate a fi aprobate. Văd că nu există obiecții. În cazul acesta, procesele verbale sunt aprobate și trecem la punctul 4 al ordinii de zi este vorba despre un follow-up al descărcării de gestiune pentru 2010. Domnul Bretman, doriți să ne spuneți ceva în legătură cu procesele verbale? Nu, mă iertați, uh, uh, pot să vă semnalez acum o problemă? Este vorba de interpretare. Pentru că săptămâna trecută am primit un document în care erau oferite răspunsuri la un chestionar uh, în legătură cu probleme administrative. Dar acel document uh, exista în engleză și franceză, în sensul că Răspunsurile la anumite întrebări erau în engleză, la alte întrebări erau în franceză. Eu întreb administrația de ce nu există posibilitatea ca cel puțin în cele mai importante limbi să existe traducere a răspunsurilor în toate aceste limbi. Pentru că uneori chiar în interiorul unui răspuns era un amestec uh, lingvistic îmi pare rău că astăzi, cel puțin până la ora 2 și 20, eh, n-am primit decât o traducere liberă din partea secretariatului. Eh, sunt recunoscător și pentru această traducere, dar eu cred că eh, la inițiativele membrilor din această comisie, la întrebările lor, ar trebui să primim răspunsuri uh, în uh, limbile în care întrebările au fost adresate, în toate uh, limbile, cel puțin în toate limbile mai importante, astfel încât să putem înțelege exact răspunsurile acordate la diversele întrebări. Doar un anunț Secretariatul a organizat uh, traducerea, dar este o chestiune legată de timp. Dacă vrem să fim foarte eficienți, atunci publicăm uh, răspunsurile pe care le primim imediat. Și oricum uh, ne-am bucurat că nu ni s-au acordat răspunsurile în malteză. Sigur, uh, este o mică ironie dar noi știm că um, nu avem limbi de lucru. Ele funcționează ca atare doar la Consiliu. Noi avem 23 de limbi cu care lucrăm, care sunt la egalitate uh, dar, sigur, există de facto și limbi pe care le considerăm a fi principalele noastre limbi de lucru. Trebuie să ținem însă seama de factorul timp. Traducerile, de altfel, în această dimineață au fost distribuite tuturor membrilor. ați mi voi să spun, eu uh, sunt recunoscător secretariatului pentru că ne-a furnizat o traducere informală, liberă, în engleză. Dar dacă un membru a adresat o întrebare și nu poate să înțeleagă răspunsul pentru că nu este oferit în limba pe care el o stăpânește, um, cum putem să ne înțelegem între noi? Recunosc că este o situație kafkiană. Aș vrea doar să mai spun că este ironic. Cei care se plâng sunt tocmai cei eh, care primesc răspunsurile în proporție de 95% în limba lor maternă. Eh, noi anual uh, trebuie să parcurgem sute de pagini în engleză. E bine, acum mă bucur că uh, mai există și o altă limbă pe lângă engleză, și anume franceza, în care s-au oferit răspunsuri. Dacă se mai adaugă și germana, trebuie să fim din ce în ce mai mulțumiți. Deci, am vrut să fac această observație. Este într-adevăr ironic că se plânge cineva acum tocmai din rândul celor care sunt principalii beneficiari ai documentelor, pentru că aproape toate sunt în engleză. Bun, deci Asta este culmea ironiei și nu ne referim la întâlnirea șefilor de state și de guvern, este totuși o chestiune importantă. Să revenim însă la principalul subiect al întâlnirii noastre. Domnule până încă un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă doamna Gresle a ascultat ce am spus, eu n-am zis că vreau toate documentele în engleză, ci în toate limbile importante. Asta am spus eu la început. Nu spun că organizația noastră funcționează doar în limba engleză. Înțeleg că majoritatea documentelor pe care le primim e în engleză și asta mă ajută pe mine, într-adevăr, dar e vorba de multilingvism, dacă dispunem de el sau nu. Eu am spus că măcar în limbile majore, dacă nu în toate, dacă vă amintiți ce am spus. Ok. And for the English sometimes... În ce privește engleza câteodată este eh, greu să urmărește acea limbă pe care unii eh, consideră că o vorbesc în engleză. Bun, dar haideți să încheiem discuția pe această temă. Dar în calitate de contribuabil german, eh, trebuie să eh, vă spun că traducerea în 23 de uh, limbi costă uh, cel puțin 600 uh, de euro suplimentar. Deci trebuie să ne gândim și la bani. Bun. Dacă toată lumea vorbește engleză, atunci lucrurile se pot rezolva. Nu, nu pot rezista tentației să spun că <laughs> totul pare a fi greacă. That's really interesting. E foarte interesant, spune președintele. Stimate colegi, stimați colegi, vă propun să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este un follow-up al descărcării de gestiune pentru anul 2010 și în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi dau cuvântul secretarului general al Parlamentului European, domnului Klaus Welle, raport raportor este colegul nostru Bohuslav Liberatski. Aș vrea să fac următoarea observație introductivă. În primul rând, în calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar, luăm notă de faptul că secretarul general deja pentru a doua oară se află în mijlocul nostru în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2010, în timp ce secretarul general al Consiliului eh, până acum a refuzat să dea curs eh, amabilei noastre invitații de a participa la ședințele noastre. Vreau să fac această observație. Iar, felul acesta trebuie să vă amintesc că este vorba din nou de un follow-up, dar um, la punctul următor va fi vorba despre descărcarea de gestiune pentru 2011. Domnul Vele, pe 21 ianuarie, va veni din nou în mijlocul nostru pentru a se referi la acel subiect. Deci acum am să vă rog să vă referiți în intervențiile dumneavoastră la situația anului 2010. Și înainte de toate, mi dau cuvântul raportorului, domnul Liberanski, dacă dorește. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Subliniez că aceste documente nu au fost pregătite în limba polonă, dar oricum pot face o scurtă declarație în legătură cu ele. În primul rând, subliniez că punctul nostru de vedere a fost întotdeauna următorul. În primul rând, Parlamentul European are obligația să elaboreze o legislație de calitate și să mențină Uniunea Europeană împreună. Vorbim în numele cetățenilor Uniunii, în numele majorității acestora. Așadar, bugetul și economisirea sunt uh, două elemente care trebuie subordonate regulilor generale. Și anume să avem un Parlament European care să uh, funcționeze eficient. În al doilea rând, vreau să mă alătur celor spuse de domnul președinte în legătură cu faptul că trebuie să apreciem activitatea uh, secretarului general al Parlamentului European. Iată, el este aici alături de noi e gata să răspundă la întrebările noastre, să ne asculte criticele. And also at the commission. Și iată că doar la Parlament se întâmplă acea, acest lucru. Momentan. Așadar, cât despre raport, noi am, noi măcasem anul trecut cele mai importante direcții și evoluții cărora am fi vrut noi să li se dea curs și schimbările pe care le doream. În primul rând, aș spune că, în general, răspunsurile care au fost oferite de secretarul general ne convin că Parlamentul uh, se schimbă și se schimbă într-o direcție pe care noi am dorit-o Iată, se fac economii, așa cum am dorit noi. Vedem că s-au făcut anumite reduceri, uh, dar s-au eliminat anumite cheltuieli și vreau să subliniez uh, cuvântul reducere, e vorba de un procent de 16%, 15 milioane de euro. Iată, în răspunsul mi s-au oferit destule cifre care confirmă faptul că s-au făcut aceste reduceri. Totuși, sigur că suntem întotdeauna sensibili la un asemenea subiect și ne-am dorit să există o situație în care pentru a economisi un euro să avem de cheltuit mai mult de un euro. Dar poate că există asemenea situație și încă nu s-a băgat de seamă. Foarte important este în ce privește managementul riscului, acesta este uh, dezvoltat de Secretariatul General. Um, apoi securitatea, internalizarea securității, siguranței clădirilor noastre se face pe un schimb de opinii foarte uh, sănătos și nu ne va costa mult mai mult uh, decât uh, se preconiza. Dar oricum, uh, pentru că nu trecem printr-o perioadă foarte senină. Și despre Casa uh, Istoriei Europene, e bine că acest proces continuă. Asta înseamnă că noi vom uh, ajuta la înțelegerea zilei de astăzi și de mâine din partea cetățenilor noștri. Au făcut niște recomandări să uh, se facă și aici uh, să se facă și aici reduceri, însă eu cred că și aici ne îndreptăm în calea cea bună. Eu sper că și văd că secretarul general este sensibil la dorințele noastre. Bun. Apoi uh, un premiu acordat jurnaliștilor. Cred că și aici lucrurile sunt pe calea cea bună. E o dilemă, până la urmă, în, în ce privește clădirile între uh, a fi proprietar și a închiria. Și aici am recomandat o soluție care ar putea fi, pe de o parte, bună pentru Parlament și, pe de altă parte, să fie și rezonabilă din punct de vedere economic. Bun, această dilemă a fost evocată de noi și deja i s-a răspuns de către Secretariatul General. Aveți la dispoziție declarații în acest sens. Și noi uh, putem acum să avem și o reacție. Deci, ca să nu vă mai răpesc timpul, aș spune în general că recomandările făcute de către Comisia noastră a fost luată în considerare așa cum se cuvine de Secretariatul General. În al doilea rând că există evoluții eh, pozitive. Bun, putem eh, discuta în legătură cu rapiditatea cu care se acționează, dacă ne satisface sau nu, dar cred că totuși devenim din ce în ce mai eficienți ca Parlament și intenționăm să avem o reacție pozitivă la eh, provocările cu care ne confruntăm. Deci, poate observație eh, de natură generală. Poate că în unele domenii e nevoie de mai multe analize și până la, de, oricum până la luarea unei decizii finale trebuie să mai vedem. Decizia se va lua până la sfârșitul anului, domnule secretar general. Acum aș așteptăm uh, să fiți amabili să ne oferiți o justificare, că poate dumneavoastră aveți dreptate, că, într-adevăr, unele teme au nevoie de analize suplimentare, dar uh, am vrea să fim și convinși că e bine să se întâmple așa. Așadar, în general, mă satisface răspunsul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc domnule Liberațchi pentru observațiile pe care le-ați făcut în introducere. Acum dau cuvântul domnului secretar general, eh, domnul Claus Vele, vă rog. Ja, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi vorbim despre descărcarea 2010, implementarea descărcării 2010, un raport care a fost elaborat în 10, care a fost votat în 10 mai anul acesta. Avem foarte multe documente pentru acest uh, raport. Bineînțeles că nu totul este de încă implementat, în parte este vorba și de un proces politic și bineînțeles că trebuie să vedem cum se împart activitățile între Comisia Bugetară, Comisia pentru Control Bugetar și, bu- și Birou. Dar, în general, este vorba de implementarea corectă a bugetului, dar eu cred că Întotdeauna pe lângă implementarea corectă a bugetului, trebuie să ne gândim și la eficiența folosirii mijloacelor și aceasta trebuie să fie o prioritate. Aceasta este valabilă atât pentru colaborarea cu COCOBUL, cât și pentru, uh, pentru Comisia pentru Bugete. În anul 2013 am înregistrat o creștere la buget de 1,9%, incluzând aici Croația, ceea ce înseamnă că suntem uh, clar uh, sub rata inflației, atât pentru uh, sediul de la Luxemburg, cât și pentru uh, punctul de lucru de la Bruxelles. Trebuie deci să includem și rezervele de eficiență pe perioada celor șapte ani a următorului CFM, dacă vrem să fim inovatori și să încercăm să abordăm și noi proiecte. Din perspectiva mea, avem nevoie deci de mai puțin de o logică a economiilor, ci mai degrabă de o logică a reformelor structurale care vor fi uh, făcute pe uh, principiul blocurilor uh, de costuri deja organizate. Așa cum s-a vorbit și în raport deja, există anumite domenii în care s-au făcut progrese foarte mari. Productivitatea, așa cum o vedem noi, este uh, de 1350 de pagini, 1500 de pagini pe an și în final 1800 de pagini pe an, iar ultima variantă 2000 de uh, pagini pe an. Aceasta ne-a permis să economisim uh, mai multe posturi în buget. Probabil că cele, avem cel mai uh, eficient serviciu de traduceri dintre instituțiile europene. În ceea ce privește interpretarea, ne-am propus să economisim 10 milioane de euro printr-o organizare mai bună a lucrului, iar uh, așa cum vedem noi astăzi, probabil vom economisi 17 milioane de euro la acest buget prin faptul că plenara nu se mai întrunește după ora 23, deci interpreții nu mai lucrează a doua zi, prin faptul că unele comisii au acceptat să se întâlnească marți și luni și miercuri, joi și nu întotdeauna la prime time, adică miercuri și joi uh, și marți, ceea ce permite și uh, o mai bună repartizare a sarcinii de lucru a interpreților și o recrutare a interpreților externi doar pentru patru zile, deci o singură călătorie și deci uh, vom putea să ne bazăm pe interpreți foarte calificați. Iar uh, reuniunile uh, externe, deci misiunile, au de a fa- se întâmplă întotdeauna în săptămânile verzi, atunci când de obicei interpreții noștri nu aveau nimic de făcut. Și acum avem o cooperare și mai strânsă cu Comitetul Regiunilor și cu, cu CESE ceea ce din nou ne va permite o mai bună folosire a resurselor. Problema securității, care este menționată din nou în raportul Parlamentului foarte des, și aici s-au făcut uh, progrese. Biroul a decis ca siguranța să fie delegată mai mult sau mai puțin um, resurselor interne, deci să internalizăm acest uh, serviciu la Bruxelles și la Strasbourg și deci să facem o economie destul de mare. Se face o estimare la 5 milioane de euro de economii pe an și colaboratorii din domeniul securității vor fi uh, legați uh, prin fidelitate de instituția noastră mult mai bine decât înainte. Am avut colaboratori înainte care lucrau numai pe termen scurt și de aici nici persoana respectivă și nici instituția nu uh, puteau să lege o relație de încredere. Acum, uh, probabil sunteți la curent de grupul de lucru, cu grupul de lucru dintre uh, Comisia pentru Bugete și Birou pe tema călătoriilor. Avem 4 milioane de euro pe care le-am identificat ca economii la călătorii și pe an, prin neindexarea diurnei, prin uh, trecerea la uh, un ticket electronic, un bilet electronic și prin faptul că nu există decât uh, o sing- un singur bilet plătit înapoi către destinația, către casă și uh, de asemenea și alte economii care până acum făceau și ca agenția de voiaj să fie extrem de solicitate pentru a găsi uh, tot felul de uh, soluții. Acum vom avea o economie de 1,5 milioane în domeniul uh, călătoriilor prin căutarea celei mai ieftine variante. Iar o posibilitate ar fi să vedem dacă o externalizare sau o internalizare a agenției de voiaj este soluția cea mai bună. Din resturile care ne vor rămâne anul acesta, vom plăti probabil uh, uh, sumele restante pentru clădirile Adenauer și uh, o altă clădire, Tribel, și credem că în ceea ce privește alte proiecte, 8 milioane, 9 milioane de economii și chiar acum 7 milioane a scăzut costurile pentru proiectul Europarl și cred că cred că um, vom putea să mai facem și economii suplimentare tot în cadrul acestui <clears throat> proiect, astfel încât să nu avem costuri uh, suplimentare. Avem un potențial de resurse umane foarte mare, personal calificat. În acest an am uh, discutat și cu Comisia pentru Control uh, Bugetar și Comisia pentru Bugete despre clădirea Conrad Adenauer, iar cumpărarea, spre deosebire de închirierea, ca acum duce la o economie pe 20 de ani de 363 uh, de milioane de euro. Chiar dacă economia este mai mică, având în vedere condițiile foarte bune pe care ni le <clears throat> oferă cei din Luxemburg, merită să investim uh, în acest uh, proiect în Luxemburg. Un ultim cuvânt, dacă îmi permiteți, cu privire la relațiile interinstituționale. O cooperare interinstituțională mai bună ne poate ajuta să economisim costuri, aceasta însă numai când uh, nu numai, conducerea, nu numai Comisia are conducerea acestor uh, proiecte, ci și celelalte instituții, deci în care Parlamentul European uh, care are foarte multe de zis în domeniul uh, traducerii și a limbilor în general, la interpretării, să aibă și el ceva de spus. Poate că există alte domenii în care alții au uh, un plus de expertiză în ceea ce privește eficiența. În ceea ce privește mediul uh, de control, așa zis, controlul sistematic pe care l-am făcut anul acesta pe tema punctelor sensibile, 500 de uh, 5.000 de lucrători uh, au fost uh, analizați pentru a vedea dacă e nevoie de o mobilitate mai sporită în posturile acestora. Este pentru prima dată că întreaga administrație este implicată într-un astfel de proiect. Am creat și o unitate mică pe tema controlul calității și a costurilor. Această mică unitate trebuie să acompanieze și sistemul nostru nou informatic pentru gestiunea financiară. Știți că cele două sisteme pe care le avem, Finor și Finex, au ajuns la limitele capacităților lor și uh, Firma care a făcut uh, softul ne-a spus că nu dorește să mai uh, întrețină acest uh, program. Acesta este un sistem evident, un semnal evident că trebuie să găsim un nou soft, ceea ce am și făcut și acum dezvoltăm acest sistem pe baza sistemului SAP, ceea ce are un avantaj foarte mare pentru că și Curtea de Justiție, dar și Consiliul lucrează cu același soft ceea ce înseamnă că se pot lega în rețea informațiile. În ceea ce privește, de exemplu, personalul, acest software nu va putea îndeplini doar chestiuni uh, și probleme standard, ci ne va oferi și instrumente analitice care ne vor ajuta uh, să acționăm și în domeniul controlul costurilor și în domeniul gestiunii. Deci toate aceste puncte pe care vi le-am exprimat uh, eu aici, înainte mm, când vom avea un nou sistem, probabil la începutul noii legislaturi, Vom avea uh, așadar multe informații detaliate pe această temă pentru a lua decizii politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vele, spune președintele, pentru că ați răspuns atât de precis la întrebările noastre. Există comentarii din partea membrilor. Da. Mai întâi, doamna Ortiz Fidea, domnul. Ortiz, Ortiz. Yeah, Ortiz. Mulțumesc. Da, doamna Ortiz, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule secretar general, pentru că ne-a oferit aceste explicații în cursul acestei după amieze și sperăm că vom putea să uh, avem această colaborare strânsă și în continuare cu dumneavoastră. În primul rând aș dori să vă spun că dumneavoastră veniți la aproape o lună de după termenul, de, de, după termenul stabilit de articolul 30 al rezoluției plenare, care spune că în 31 octombrie 2012 este data limită ca dumneavoastră să eh, faceți o informare în fața comisiei noastre eh, în legătură cu descărcarea anului 2010. Ca raportoare pentru exercițiul 2011 mă preocupă unde și mai ales când va avea loc votul la plenară, pentru că, după cum toți știm, există problemele cu sala, cu hemiciclul și nu știu dacă nu ne-ați putea oferi niște informații și în acest sens, pentru că uh, trebuie să acordăm descărcarea înainte de 15 mai. Deci ar fi unul din dubiile pe care le am. Nu e vorba de descărcarea 2010, dar e important și de aceea menționez acest lucru. De asemenea, v-aș întreba dacă aveți vreo informație în legătură cu chestiunile tehnice, problemele de structură edificiilor. Dacă aici ne-ați putea da niște informații, deși eu am avut niște reuniuni cu directorul general pentru infrastructură, pregătind viitoarea descărcare și dânsul ne dat câteva informații, dar, mă rog, vă întreb și pe dumneavoastră, că sunteți secretar general. De asemenea, în ce privește descărcarea pe 2010, la alineatul 44 al documentului se vorbește despre conceptul de securitate integrală și diferențierea pe zone, așa numita zoning, pentru a ameliora, între altele, probleme legate de uh, siguranța birourilor deputaților. La pagina 20 al documentului, cu răspunsurile dumneavoastră, dumneavoastră spuneți că se va face un plan detaliat al acestui, acestui zoning, pentru a fi uh, adoptat mai apoi. Ne-ați uh, putea spune când anume va fi gata acest plan și dacă să ne, ne puteți da și niște informații legătură cu cum va funcționa accesul la diferitele zone ale Parlamentului, pentru că noi aici primim mulți vizitatori în birourile noastre și aș dori să știu a uh, funcționa această împărțire pe zone. Și, în ultimul rând, în legătură cu Casa Istoriei Europene, dacă ne-ați putea spune care e situația la ora actuală și când se va deschide acest muzeu. Sau dacă există vreo întârziere și ce consider eu că este de, de asemenea de mare importanță, să ne spuneți care va fi costul total al acestui proiect și dacă, așa cum a spus Comisia Europeană și a comunicat domnul președinte Barroso către președintele Parlamentului, va exista un fel de participare la această chestiune legată de buget. Și în concluzie, aș spune că mi-ar plăcea, domnule Vele, ca în calitate de responsabil uh, a bugetului de Parlamentul European pentru anul 2013, cu o sumă atât de importantă, să fiți, uh, să știți să chiverniseți cât mai bine banii, că toată lumea știe că trebuie mai ales acum mai mult ca niciodată să se facă cât mai multe economii. Mulțumesc. Vielen Dank, Frau Ortiz. Der nächste ist Herr Ehrenhauser. Mulțumesc, care cuvântul domnul Ehrenhauser. Dankeschön, kurz. Äh, Mulțumesc foarte mult. Scurt, äh, doar aici, la raportul pentru descărcare, am decis că în chestionarul pe care îl avem aici, am vorbit că vom uh, avea economii suplimentare. Care este concret obiectivul dumneavoastră în ceea ce privește proiectul Europar? La el mă refer. Care este așadar proiectul în momentul de față? Se discută de el sau nu? Și ultima întrebare este cum funcționează luarea deciziilor aici. Dacă noi hotărâm ceva la comisie, Cine decide în final dacă se va opri sau nu un proiect? Mulțumesc, mulțumesc, domnule Ehrenhauser și următorul vorbitor, doamna Inge Gresle. Danke, generalsecretar. Mulțumesc, domnule secretar general. Este bine și frumos să auzim că se mișcă lucrurile și suntem foarte recunoscători să vedem că inițiative din plenară, care au fost și apoi susținute de vot uh, și la noi în comisie, sunt apoi puse în aplicare. Am văzut că în uh, ceea ce privește plățile uh, nete, am văzut uh, în plățile în lichidități, am văzut că <clears throat> pentru unele grupe de vizitatori se mai procedează așa. Cred că trebuie să eliminăm această plată în lichidități, pentru că avem tot felul de directive uh, împotriva uh, spălării de bani și încălcăm aceste directive, de fapt. Ce se întâmplă când avem o astfel de regulă? Pentru că, de exemplu, unele țări mai uh, depărtate sunt și cel mai sărace și sumele care se oferă sunt destul de mari. Iar dumneavoastră ați făcut o recomandare cu privire la numărul de vizitatori, la o grupă de vizitatori. Se spune că trebuie să fie o grupă de minim 20 de persoane și că trebuie să ne limităm la trei grupuri de vizitatori pe an. E o propunere foarte bună, pentru că văd că avem probleme foarte mari de a introduce o grupă de vizitatori în Parlament și mă bucur că există această propunere, pentru că cred că trebuie să dăm șansa tuturor uh, care vor să vină să viziteze Parlamentul să o facă. Eu am probleme foarte mari din cauza sălilor să pot invita uh, grupuri de vizitatori. Deci susțin acest punct. Un alt punct care ar trebui să ne preocupe și care nu este încă o parte a dezbaterii ca atare este problema birourilor Parlamentului în țări terțe. Parlamentul are o politică externă acum și are birouri câteodată cu un număr impresionant de angajați. Ar fi bine să vedem unde se află aceste birouri și câți colaboratori există în aceste birouri și câte posturi și ce posturi sunt ocupate. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că un uh, colaborator, uh, așa cum este prevăzut la anexa 10, costă destul de mult și aceste costuri trebuie apoi să fie extrem de transparente, iar uh, Altă chestiune, participarea asistenților la reuniunile de delegații sau de în misiuni. Există câteodată foarte mulți care participă. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră, pentru că câteodată când uh, sunt situații dificile, nu știm cum să rezolvăm aceste situații. Apoi ați vorbit de un screening cu privire la personalul Parlamentului și vreau să știu unde putem citi ceva despre acest screening. De foarte multe ori s-au luat deja decizii în acest domeniu și am avea nevoie de un registru mai clar. Aș mai vrea să menționez un punct cu privire la ombudsman. Ombudsmanul a menționat acest punct în 2009 și anume Parlamentul European stabilește anumite elemente în statutul personalului său și de aceea câteodată unii funcționari în Parlament pot să urce mai repede pe scara uh, gradelor decât la comisie. Și uh, există un program de schimb, dar uh, să sperăm că nu e vorba numai de o preferință pentru că aici cariera este mai rapidă decât la comisie, faptul că sunt mai mulți oameni interesați să vină aici. Apoi, um, o recomandare din partea ombudsmanului ar fi foarte bună în acest domeniu. Aș fi vrut să știu dacă lucrurile au rămas la fel. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Gresle și acum are cuvântul domnul Blackburn. Uh, thank you, Chairman. And, and can I... Mulțumesc, doamnă președinte, și salut uh, cuvintele secretarului general în legătură cu progresele făcute în încercarea de asistență, de monitorizare a bugetului Parlamentului. Am alte chestiuni legătură cu care aș dori niște comentarii ale dumneavoastră. Dacă e să mă refer la ce, a la ce a spus doamna Gresle în final, cu grupurile de vizitatori. În principiu sunt de acord cu domnia sa. Sigur, plățile uh, în cash sunt destul de greu de realizat sau ridică anumite dificultăți. Eu m-am confruntat cu dificultăți când am primit uh, grupuri uh, organizate aceste excursii se fac pe bază voluntară și organizatorii au foarte multe dificultăți în a organiza în mod practic aceste vizite și atunci poate le îngreunăm viața dacă ei trebuie să trimită cecuri de rambursare către fiecare membru a grupului. Sunt probleme foarte practice, dificultăți de natură practică. Deci, în principiu, cred că e foarte corect, însă trebuie să fim și pragmatici cu acest uh, tip de chestiuni. În al doilea rând, Doamna Ortiz s-a referit la problema securității, siguranței interne. Eu uh, de aproape 14 ani sunt membru al Parlamentului European și știu că trebuie cât de rapid posibil să avem această internalizare a uh, problemei legate de siguranță. Eu în trecut am uh, exprimat multe critici în legătură cu modul în care oamenii se pot plimba prin toată clădirea după ce trec de securitate la intrare, fără niciun fel de Uh, restrângere a uh, libertăților de mișcare și noi uh, trebuie să realizăm această internalizare în care probabil se vor rezolva mai bine aceste chestiuni, deci susțin propunerea dumneavoastră, dar v-aș ruga să se acționeze cât de rapid posibil. Pentru că e o chestiune care preocupă pe foarte mulți membri ai Parlamentului, deci această acest acces uh, la birourile membrilor. Foarte ușor se poate ajunge la ele. Și domnul secretar general, în, mod, din, uh, în uh, intervenția sa inițială, s-a referit la costurile de călătorie. Știu că era vorba de un răspuns la întrebările adresate de noi. Și, domnule președinte, încă nu m-a convins răspunsul, pentru că Chiar săptămâna trecută am intrat direct pe site-ul unor linii aeriene pentru a cumpăra un bilet sau a rezerva un bilet și agenția de la Parlament nu a găsit acel bilet. Eu am intrat direct pe website-ul uh, unei linii aeriene și am reușit. Deci uh, nu cred că suntem cei mai eficienți posibil în ce privește activitatea acestei agenții de voiaj, modul în care ea negociază cu liniile aeriene pentru a obține cele mai bune prețuri și cred că trebuie să rezolvăm și această problemă. Și în final, încă ceva, domnule președinte, cred că e o chestiune de generație. În legătură cu, mă rog, IT-ul, eu sunt o persoană, ca să spun așa, analfabetă din punct de vedere tehnologic sau am mari probleme. Și am uh, pus niște întrebări în legătură cu asta, dar nu știu dacă ni s-a răspuns încă Bun, știu că totdeauna se aduc la zi, se aduce la zi echipamentul electronic și acum ajung la momentul în care chestiunile sunt așa de accelerate, deci echipamentul se schimbă așa de repede încât eu nu mai știu cum funcționează. Aș vrea ca domnul secretar general să ne spună și cât costă această permanentă aducere la zi a tehnologiei și dacă dăm și noi dovadă de puțină flexibilitate, că eu vreau doar să trimit niște mail-uri și să dau telefoane, n-am nevoie de mai mult. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule Bradburn, și acum domnul Gaier. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Vele, pentru că ați găsit timpul necesar să veniți în mijlocul nostru. Iar în ce privește plățile cash pentru grupurile de vizitatori, mi-aș dori să clarificăm lucrurile. Pentru că, în calitate de social-democrat german, am în grupul meu o fostă președintă eh, a Parlamentului eh, care apără această practică într-o manieră de-a dreptul vehementă. Deci, eh, eu v-aș ruga să clarificați lucrurile. Eu nu cred că instituția noastră încalcă vreo regulă în ce privește eh, banii negri. Deci eu aș vrea să clarificăm aceste aspecte pentru că chiar în delegația mea altfel am dificultăți. Iar în al doilea rând, strategia noastră. Am avut uh, o discuție mai lungă cu uh, colegii mei să vedem cine este mai isteț în elaborarea strategiei. În cele din urmă s-a dovedit că uh, eu am avut câștig de cauză pentru că trebuie să ne gândim la o strategie legată de clădiri pe care am elaborat-o pe termen mediu în 2006. Părerea mea este și am stat de vorbă și cu colegii de la Direcția Generală Specializată uh, în legătură cu uh, prețurile pentru clădirile de birouri care se află în creștere. Trebuie ca strategia noastră eventual în acest context să fie verificată și să ținem seama de aceste aspecte și când vorbim de descărcarea de gestiune, să vedem cum evoluează prețurile la clădirile pentru birouri și aș vrea să mențin contactul cu colegii de la Direcția Generală Specializată, Direcția IMO. Mar- bucura dacă ați răspunde la această întrebare, dar dacă nu puteți să o faceți pe loc, oricum vă rog să țineți seamă de ea. Avem anumite dificultăți legate de utilizarea sălii plenare în această clădire, de pildă. Puteți aprecia care va fi impactul costurilor de întreținere a clădirii asupra bugetului Parlamentului. Mulțumesc lui Jens uh, Geier și ultima de pe listă. Thank you, Chairman. Da. Doamna Anderson. Doamna Anderson, mulțumesc. În legătură cu alineatul 104 al uh, descărcării pe 2010 se dorea o raportare în legătură cu utilizarea gratis a programelor uh, informatice a Parlamentului. Eu colaborez foarte bine cu Direcția Generală de Resort, uh, cu eliminarea documentelor pe hârtie, Vreau să mă refer la o anchetă în legătură cu obligațiile Parlamentului European cu regula 103 cu cea mai mare transparență a lucrărilor Parlamentului în ce privește cu uh, software-ul uh, la care să aibă acces toată lumea. Dar nu s-a răspuns la această preocupare și mă întreb dacă, pentru că s-a dat deoparte această idee, sau se planifică ca această anchetă totuși să aibă loc ulterior. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Eine ganze Reihe. Mulțumesc. Un mănunchi destul de bogat de întrebări la care ar trebui să răspundem în câteva minute. Aș vrea, la rândul meu, să vă adresez o întrebare, domnule Vele. Ați vorbit despre propunerile existente în legătură cu modalitățile pentru noi de a face economii și că un grup de lucru al prezidiului se ocupă de această problemă în ce privește costurile de deplasare. Uh, Ehm, dacă deputații eh, recurg la cele mai avantajoase eh, bilete ca plată de la biletele business ehm, la bilete flexibile eventual eh, economii. Acest lucru ehm, se va extinde asupra tuturor angajaților Parlamentului? Bun să încep atunci cu răspunsul la ultima întrebare. Da, noi în Europa uh, folosim doar bilete economii în afara Europei, eventual bilete business pentru cursele transatlantice. Deci toți uh, funcționarii din Parlament uh, folosesc biletele economii. Iar în ce privește întrebarea doamnei Ortiz, de ce are loc această întâlnire în noiembrie și nu în octombrie. În calendarul meu uh, aveam prevăzută o întâlnire cu dumneavoastră în octombrie. Am fost rugat de către Comisia Cont să îmi uh, schimb programul să vină în noiembrie la dumneavoastră. Cea de-a doua întrebare. Utilizarea hemiciclului de la Bruxelles. Când putem conta din nou pe deschiderea sălii? Prezidiul în ultima sa ședință a aprobat o opțiune pentru reparație. Am avut trei variante la dispoziție. Prima a fost să încercăm să schimbăm uh, um, bârnele de lemn. Cea de-a doua uh, variantă ar fi fost să înlocuim tot acoperișul, dar ar fi necesitat uh, doi sau trei ani această reparație. Iar uh, soluția de mijloc este să folosim toate bârnele de lemn în continuare, dar în același timp să le susținem prin niște bare de metal care să sprijine acoperișul. Deci, uh, pornim de la ideea că aceste lucrări uh, se vor uh, derula în aproape pe uh, tot parcursul anului 2013. Ca atare nu putem spune când spre finele anului 2013 vom putea din nou să folosim sala plenare. Pentru majoritatea perioadei um, probabil că sala nu va fi utilizabilă. Asta înseamnă că voturile care uh, aveau loc la Bruxelles vor trebui să aibă loc la Strasburg. De asemenea, anumite dezbateri vor trebui eh, să încarce programul de la Strasburg pentru ca activitatea dumneavoastră se poate derula normal. Care a fost problema tehnică? Între timp, problema tehnică a fost identificată. Acele uh, bârne de lemn care susțineau acoperișul uh, Uh, una dintre aceste bârne avea uh, două defecte, de fapt, a fost o, uh, un loc de îmbinare lipit care a cedat. În al doilea rând, exista o concentrare uh, excedentară de uh, cuie în Eh, care de asemenea eh, au eh, creat fisuri în acea bârnă de lemn care nu a mai putut să susțină cum trebuie acoperișul și ca atare încărcătura s-a deplasat și pe celelalte bârne. Problema tehnică a fost identificată, construcția Uh, a respectat normele de acum 20 de ani. Nu putem uh, ca atare să acuzăm constructorii. Dar aceste norme tehnice în ultimii ani au fost modificate în repetate rânduri pentru că și la alte construcții de acest gen au apărut probleme similare. Dumneavoastră doreați să știți și um, uh, care este problema zonării, zonele de securitate. Uh, noi am decis în anul trecut să stabilim diverse zone de securitate în Parlament. Planul a fost elaborat de către administrație, se află în clipa de față uh, la dispoziția președintelui și eu cred că la următoarea ședință a prezidiului sau poate la a doua ședință a prezidiului se va discuta și acest proiect. Parlamentul, în cazul acesta, ar urma să fie împărțit în patru zone diferite, dar care să permită o trecere destul de e, simplă dintr-o zonă în alta pe baza unui badge corespunzător. Pentru că la nivelul prezidiului încă nu s-au decis amănunte. Cred că trebuie să lăsăm prezidiului întâi posibilitatea să analizeze acest proiect înainte de a ajunge la concluzii. În ce privește Casa Istoriei Europene? Vreau să vă spun că autoritățile din Belgia între timp au acordat aprobarea de construcție, deci avem dreptul să modificăm și să de extindem această clădire. Aprobarea a venit ceva mai târziu decât speram inițial, dar în clipa de față sperăm că lucrările de transformare și extindere a clădirii vor putea să fie încheiate, așa cum era prevăzut inițial, în aprilie 2014. Aceasta este data reper pentru noi. A mai existat și o altă întrebare Uh, s-ar putea deschide uh, provizoriu uh, această clădire cu ocazia alegerilor europarlamentare, președintele, prezidiul și cei responsabili în legătură cu această clădire au decis că nu doresc o deschidere provizorie înainte de alegerile europene, doresc să folosească timpul uh, campaniei și alegerilor pentru a dota corespunzător această clădire și pentru ca după aceea să poată să o prezinte în forma dorită. Uh, S-a elaborat și un proiect în detaliu în legătură cu dotarea acestei clădiri. Deci, uh, deschiderea acestei clădiri, nu finalizarea, va avea loc probabil în toamna anului 2015. Dar, vă spuneam, finalizarea lucrărilor la clădire este prevăzută pentru aprilie 2014. În ce privește întrebarea dumneavoastră legată de comisie. Există și o scrisoare din partea domnului comisar, comisar Barroso. Comisia va participa la costurile legate de uh, construcția și amenajarea casei uh, istoriei europene și va pune la dispoziție uh, suma necesară ca dată pentru clarificarea nivelului sumei este prevăzută luna august 2013. Dar noi uh, uh, vom avea nevoie de această sumă abia pentru bugetul nostru din 2015. Deci mai există uh, necesitatea clarificării anumitor detalii. Oricum însă avem această dovadă scrisă din partea Comisiei că dorește să participe la costuri. În ce privește întrebarea domnului Ehrenhauser în legătură cu televiziunea Europan, Întâi, ați întrebat cine va decide dacă uh, va uh, fi deschis o uh, asemenea televiziune sau nu. Dacă vom pune la dispoziție mijloacele necesare, aceasta ține de decizia Comisiei pentru Bugete și a plenului, șapte milioane euro pentru, au fost uh, prevăzuți pentru bugetul 2013, deci există deja fonduri pentru acest proiect, iar uh, controlul bugetului ține de competența comisiei dumneavoastră care va uh, lua decizia finală. Este evident că urmează să se verifice eficiența acestui proiect au existat mai multe ședințe ale grupului de lucru comunicare a prezidiului, prima dată în iunie anul curent. Există un document uh, consultativ în grupul de lucru. Ne-am întrebat de, uh, în legătură cu orientarea politică a vicepreședinților, uh, în legătură cu dorința lor de a dezvolta acest proiect. Iar acum vă spun și care este părerea mea proprie este nevoie de uh, conținuturi video pretențioase. Dacă este prea mult, să spunem că este uh, chiar o ofertă de televiziune sau nu, uh, trebuie să mai decidem. Oricum, o prezență în afară, conform cerințelor actuale, nu mai este suficientă doar prin texte uh, Uh, scrise publicate, ci și prin imagini video. Deci conținuturile video sunt importante, dar trebuie să vedem și care vor fi costurile pentru ele. Doamna Gresle a pus o întrebare legată de grupurile de vizitatori. După cum știți, există și am decis modificări substanțiale în prezidiu în legătură cu grupurile de vizitatori în ce privește claritatea costurilor uh, Uh, trebuie să existe uh, o rambursare a costurilor de călătorie, de uh, cazare și masă. În trecut exista o sumă care se acorda paușal, acum diferențiem mai bine modul în care se compune, care este structura Uh, sumelor care trebuie să fie rambursate. Modul în care se fac deconturile a fost discutat în prezidiu timp de mai multe ședințe. În final, au fost invocate argumente similare ca și cele formulate aici de domnul Vetbon. Uh, se pot efectua plăți cash sau uh, să uh, fie rambursate cheltuielile um, fără plăți cash. Noi, în ce privește birourile noastre, în cele 27 de state membre, plus biroul pe care dorim să-l deschidem în Croația și în alte țări din uh, Uniunea Europeană, la Washington, de pildă, dispunem uh, deja de uh, sume legate de cheltuielile birourilor. În ce privește călătoriile asistenților, um, au existat decizii luate în prezidiu bineînțeles că fiecare eurodeputat uh, decide când unul din asistenți trebuie să efectueze o călătorie și nu dar când ne uităm la costurile totale ale delegațiilor atunci aceste costuri eh, doar parțial sunt decise de către administrația Parlamentului. Mult, o mare parte din cheltuieli eh, este determinată de deplasările asistenților și trebuie să ținem seama de acest lucru. În legătură cu screeningul legat de eh, posturile sensibile, 97% de cazuri, sensibilitatea poate fi echilibrată de către alți uh, factori. În 3% din cazuri, nu. Deci, în ce privește promovarea în interiorul Parlamentului European, avem un sistem de promovare care are avantajul transparenței și clarității. Există evaluări pe bază de puncte, 1, 2, 3 puncte, după aceea cariera, așa cum este ea prevăzută în statut. Un punct înseamnă uh, o încetinire a carierei, trei puncte înseamnă o uh, mai mare rapiditate a promovării. Uh, dar eu cred că promovările nu se derulează mai repede decât în alte instituții. Per total trebuie să ținem seama și de faptul că și Comisia între timp um, organizează concursuri ample care pot să ducă la salturile bugetare ale angajaților. În cazul nostru, această uh, situație este mai degrabă excepțională Um, mai rară. Noi avem un sistem care mi se pare că este mai transparent și care um, depinde mai puțin de asemenea măsuri speciale uh, față de sistemul care este practicat de către comisie. Domnul Bredpen a atras atenția și asupra unor probleme practice uh, legate de uh, vizitele, grupurile care ne vizitează. Vă mulțumesc în legătură cu trimiterea uh, pe care ați făcut-o legată de aspectele de securitate. Uh, vă spuneam că grupul comun uh, din format din reprezentanți ai prezidiului și ai comisiei dumneavoastră a decis să realizăm o economie de unu cinci milioane de euro pentru că noi credem că este posibilă Sigur, economiile uh, nu uh, sunt uh, nelimitate, trebuie să ne gândim la costurile biletelor și credem că aici există încă o flexibilitate. Iar dacă nu se va recurge la această flexibilitate, mă întreb dacă acesta este modul cel mai eficient de a organiza uh, activitățile noastre de deplasare sau va trebui mai degrabă să ne organizăm în interior cu o agenție de bilete proprie? Iar în ce privește aspectele legate de IT, spuneați că ar putea fi o chestiune legată de generație. Este foarte posibil, dar ne-am constatat după alegerile europene din 2009 că mulți dintre uh, noi eurodeputați au avut sentimentul că au nimerit într-o epocă de piatră în Parlamentul european. Deci noi trebuie să ne gândim că solicitările sunt foarte diferite mm, și conform diferențelor de generație a celor care uh, lucrează în această instituție și uh, din acest punct de vedere trebuie să tratăm sistemul e-Parliament, e-Committee. Probabil că uh, prin următoarea perioadă legislativă vom uh, face un nou salt calitativ în ce privește capacitatea noastră informatică, inclusiv în ce privește ședințele comisiilor. Domnul Gaier s-a referit de asemenea la plățile cash pentru vizitatori și cred că a spus uh, că s-a luat o decizie politică care uh, creează uh, anumite rezerve. Este important de asemenea să respectăm strategia pe termen mediu privind imobilele uh, pe care am elaborat-o în 2010 noi ne-am bazat pe o strategie uh, care să fie uh, publică și care să fie respectată pas cu pas până când vom elabora o nouă strategie pe termen mediu privind clădirile uh, care probabil va reorienta puțin acțiunea noastră, dar trebuie să ținem seama și de evoluția prețurilor pentru imobile. În ce privește restaurarea și costurile restaurării sălii plenare, uh, vom ști mai multe amănunte în decembrie. Pe moment nu putem decât să spunem că este vorba de 3 până la 5 milioane de euro, dar este o estimare destul de vagă. Doamna Anders Dottir s-a Eh, pronunțat pozitiv în legătură cu aplicațiile noastre software, dar și a întrebat dacă noi suntem din principiu împotriva unui open software. Nu, nu există o opoziție principială a administrației. Eh, domnul vicepreședinte vila analizează uh, Uh, posibilitatea de a lucra în Parlamentul European cu produse uh, tip open software. Deci nu există ca principiu rezerve vis-a-vis de acest software. Sper că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate uh, destul de amplu. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general Vele. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul după câte văd. Deci aș vrea să subliniez și uh, către domnul A, domnul Bradford, te rog. Aș vrea să știu ce înseamnă open software, pentru că nu înțeleg ce înseamnă, domnule Vele. Vă rog, spune președintele, puteți să ne spuneți ceva. Bănuiesc că doamna Anders Dotter ar putea să vă explice și mai bine decât mine, dar cred că este vorba de un soft care este deschis uh, pentru ca să participe la dezvoltarea acestui soft, adică pot participa cu contribuții toți uh, care doresc. Sper că am explicat corect. Și uh, apoi, bineînțeles, se pot discuta chestiuni care țin de siguranță. Există însă foarte multe produse deja care și-au dovedit uh, eficiența pe piață. Deci e vorba de un soft în care codul inițial de sursă nu este ascuns și deci oricine poate să elaboreze acest soft mai departe. Sorry, Chairman, I, I just... Iertați-mă, domnule președinte, dar uh, am vorbit mai devreme despre multilingvism. Cred că am putea să avem și cursuri de limbaj computerizat, de IT, pentru cei ca mine ar fi util. Așa este, e vorba de o discuție tehnică pentru prietenii ICT, este evident. Când mă gândesc câte chestiuni tehnice se discută, de exemplu, cu privire la decomisionarea um, centralei de la Ignalina. Vă amintiți că și atunci era discuții care erau mai degrabă adecvate pentru fizicienii nucleari decât pentru bugetul uh, nostru și Comisia pentru Control Bugetar. Aceasta este și natura activității noastre. Câteodată trebuie să ne uităm cu ochelarii bugetari la subiecte cât se poate de tehnice în care cei care se ocupă de domeniu sunt mai competenți, bineînțeles, decât noi. Așa s-a întâmplat și în finalul uh, vizitei noastre pe care am uh, efectuat-o pentru, la sfârșitul descărcării pentru 2010, dacă vă amintiți. Noi înțelegem oricum sarcina noastră în felul următor, să punem uh, o lumină critică asupra ceea ce se întâmplă, să analizăm uh, pentru că cei care sunt politicieni uh, de specialitate, experți, au poate câteodată o privire diferită, dar cred că acest joc de două priviri diferite este foarte util. Mulțumim, domnule Vele, că ați fost aici, ați răspuns la întrebări, măcar în ceea ce privește lucrurile cum sunt ele aici. Mulțumesc foarte mult și ne vedem uh, data viitoare. Ja, ich darf dann nahtlos übergehen zum nächsten Tag. Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de descărcarea de gestiune 2011 pentru bugetul general al Uniunii. Și aș vrea să o salut pe doamna comisar Gogan uh, Quinn. Doamna comisar, bine ați venit la Comisia pentru Control Bugetar. Vă mulțumesc că sunteți aici. Aș vrea să salut și pe directorul general uh, de la Direcția Generală a Comisiei, domnul Smith, direcția competentă. Raportorul nostru este domnul Jens Gaia și avem uh, tot felul de documente pe care vi le-am pus la dispoziție. Avem și un chestionar pe care l-am elaborat împreună Aș vrea la început uh, să-i dau cuvântul raportorului, bineînțeles, pentru ca să ne introducă în subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune, spune domnul Gaier și eu voi vorbi foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc doamnei comisar Gogan Quinn pentru faptul că în această după-amiază ne-a permis să ne adresăm dumneai pentru a aprofunda aceste probleme. Comisia pentru Control uh, Bugetar a mai participat la dezbateri care au fost purtate, de exemplu, și cu Curtea de Conturi în ceea ce privește dosarul cercetare, de, de exemplu. Curtea de Conturi a constatat, de exemplu, că s-au dublat uh, rata, s-a dublat rata erorilor în acest domeniu. Și trebuie totuși să facem două limitări ale acestei afirmații. În primul rând, trebuie spus că în momentul în care ne mișcăm la un anumit nivel, câteodată ne dorim ca acest nivel să fie atins de toate domeniile. Deci de la 1,4 la 3% marjă de eroare este o marjă foarte îngrijorătoare, pentru că e vorba de mai mult decât dublu. Și deci există o rată de eroare de 3% în domeniul cercetării ceea ce cu siguranță nu este catastrofal, dar nu este nici uh, de salutat. Comisia noastră dorește să discute cu dumneavoastră cât se poate despre acest subiect pentru a vedea ce putem face și care sunt planurile dumneavoastră, doamnă Gugan Quinn, pentru a încerca să găsim o primă cale de rezolvare a acestor probleme. E vorba de un prag de 2% pe care trebuie să-l depășim înapoi în jos, dacă se poate. Acesta este primul punct pe care vreau să-l menționez. Al doilea punct este, de fapt, deja o parte a problemei pe care vreau să o menționez. În primul rând, dosarul este, a fost discutat la comisie Serviciile dumneavoastră ne-au expus de mai multe ori uh, care sunt problemele, ne-au răspuns la întrebările pe care le-am pus, dar întotdeauna ni s-a făcut referire la faptul că uh, respectivele probleme apar în anumite dosare și ni s-a făcut uh, remarca în ce dosare se există. Domnul Oettinger, doamna Reding, toți au participat la această discuție și cred că problema este deja destul de uh, destul de clară. Și întrebarea este dacă planul de acțiune 7 și orizontul 2020 pot fi gestionate în așa fel încât să fie mai clare responsabilitățile. Acestea sunt cele două puncte pe care eu aș vrea să le prezint la început și aș mai fac și o ultimă, aș face și o ultimă remarcă cu privire la un alt subiect. În această comisie am discutat de multe ori foarte intens despre evoluția costurilor uh, la, pentru uh, reactorul uh, de la, din cadrul ITER. Nu știu ce părere au colegii, dar eu am putut afla de-abia din răspunsul dumneavoastră în ce domeniu de competență se găsește ITER, la ce comisar și cine poartă răspunderea pentru acest proiect. Și trebuie spus că totuși cunosc cât de cât politica europeană iar uh, biroul uh, meu, uh, în ceea ce privește cercetarea, mm, este destul de competent și de aceea sunt destul de îngrijorat, pentru că dacă la sfârșitul unei astfel de întrebări mi se răspunde că totuși domnul Oettinger este responsabil și știu atunci cui trebuie să-i pun întrebarea, dacă dezvoltarea costurilor și gestiunea costurilor de către ITER este bine, se derulează bine, Există reguli foarte clare europene când există două state care sau au aplicat pentru uh, locația acestui reactor uh, de fuziune și atunci unul primește locația și celălalt administrația lui. Aceasta este soluția de obicei. Dar poate că există și un potențial de economii pe care am putea să-l uh, discutăm cu Comisia în această situație fondurile care se cheltuiesc în acest uh, context, dacă sunt prea ridicate pentru administrație, de exemplu, atunci ele nu mai sunt la dispoziție pentru cercetare, pe de altă parte. Așadar, prima mea întrebare către dumneavoastră ar fi um, una care trebuie în primul rând să recunoască contextul în care Comisia are ceva de spus la acest uh, domeniu, având în vedere că dosarul de care vă vorbesc este repartizat uh, între mai mulți comisari la comisie. Ce dorește să facă, deci, comisia pentru a, sub, a simplifica această coordonare între mai multe resorturi? Și o a doua întrebare se referă la următoarele. În ce măsură comisia consideră că o repartizare a competențelor pe atâtea direcții generale este responsabilă pentru cota de erori care a crescut în cadrul, domin- în cadrul politicii de cercetare. Poate că este o întrebare mai degrabă filozofică, aceea pe care am pus-o înainte. Cu siguranță, la ratele de eroare, avem de-a face cu o problematică în care trebuie să ne punem de acord politic. Nu numai instituțiile, ci și în Parlament trebuie să găsim un acord. Cred că cu toții avem nevoie de simplificări uh, și pe hârtie este binevenită simplificarea. Simplificarea merge întotdeauna mână-mână cu sume paușale, generale și uh, aceasta înseamnă nu că proiectul primește întotdeauna aceeași sumă fixă, ci că se face pe baza unui plan financiar alocarea de resurse și că în final controlul este destul de sumar, adică în principiu nu trebuie să ne mai interesăm uh, dacă, de exemplu, rămân 250 de euro și ce facem cu acele, acea sumă. Cred că dacă presa din uh, toate statele membre nu preia acest uh, subiect și spun că uh, cercetătorii la nivel european își bat joc de bani și merg cu ei la pizzerie, e bine. Cred că găsim o soluție simplă care să nu să suscite probleme. Dar aceasta ar implica o descărcare de gestiune foarte mare și ar trebui să fim foarte precisi. Dacă punem accentul pe precizie, atunci uh, intervine din nou problema ratei de eroare, pentru că cu cât sunt mai complicate regulile, cu atât sunt mai uh, posibile erorile. Deci întrebarea aceasta filozofică nu este neapărat uh, centrul discuției de astăzi, e o întrebare pe care vreau să o pun de fapt la adresa comisiei. Și am înțeles că conceptul riscului tolerabil de eroare ar fi mers în direcția care trebuie, Dar m-ar interesa dacă există evoluții după părerea dumneavoastră și aș vrea să știu și care este părerea colegilor din comisie. Sunteți pentru o simplificare cu luarea în calcul a posibilității că rămân, de exemplu, 250 de euro care nu pot să curgă înapoi în buget sau suntem pentru mai degrabă o precizie cu o complicație birocratică, administrativă și cu o un risc uh, de eroare mai mare pentru că regulile sunt mult prea precise. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, uh, Herr Kollege Geier. Mulțumesc, uh, domnule Gaier. Vreau să îl întreb pe domnul Balco, membru în Curtea de Conturi, să mă, dacă dorește să ia cuvântul, domnul Ladislav Balco. Da, mulțumesc. Is it possible? Yes. Uh, let me present uh, to you, dear Mr. Uh, Mulțumesc, dați-mi voie să vă prezint uh, intervenția mea în două părți, de fapt, că domnul Gaier s-a referit uh, și el pe larg la această chestiune, dar vreau și eu să subliniez anumite aspecte. Observațiile noastre se referă la două părți principale, uh, caracterul legal al tranzacțiilor și uh, Eh, eficiența sistemelor. În ce privește prima parte, după cum spunea domnul Gaier, observațiile noastre privesc eh, erorile cele mai posibile. S-a vorbit acolo de nivelul de 3%, spune curtea. 74 din 150 de tranzacții au fost afectate de erori. Prima sursă a cărora a fost eh, faptul că există un nivel excedentar de declarații de către, din partea beneficiarilor proiectelor. Erori eh, au fost găsite în toate categoriile costuri cu personalul și alte costuri directe și indirecte. Deși frecvența erorii, adică eh, proporția plăților auditate afectate de una sau mai multe erori cantificabile sau necantificabile și eh, cea mai probabilă eroare estimată de curte pentru 2011 Uh, prezintă o rată mai ridicată decât pentru 2010, uh, Poate că nu e atât de surprinzătoare situația dacă ne amintim că doar deja în 2010, deși eroarea cea mai probabilă ca grup, pentru grup politic în întregime era 1,4, deci sub pragul de 2%, Curtea a spus că În legătură cu plățile interminale și finale, acestea erau subiect, făceau subiectul erorilor materiale și asta explica faptul că s-a găsit un nivel uh, și frecvență semnificative de eroare în acele plăți. Eu știu că uh, nivelul de eroare pentru 2011 în capitolul 8 a interesat de foarte mult Parlamentul. Am avut întâlniri uh, și discuții formale și informale cu membrii ai comisiei dumneavoastră și mă voi referi doar la remarcile făcute de doamna Ayala Sender și doamna Ivanova în dezbaterea plenară de joia uh, trecută în legătură cu raportul anual al curții. În primul rând, uh, motivele evocate acolo trebuie examinate într-un context mai larg. După cum se spune la alineatul 1.14, uh, în legătură cu cele mai probabile erori în plăți pentru 2011, rata acestora e mai mare de exemplu, un grup politic cercetare și alte politici interne. Apoi, după, conform anualului 1.15 raportului anual, frecvența erorilor a crescut aproape pentru toate grupurile de politici, inclusiv cercetare și alte politici interne. Motivele sunt deja indicate în replica comisiei la acest aliniat. E vorba de o fază critică în care au intrat programele multianuale ale UE. În ce privește niște plăți destul de complexe, care sunt, uh, sigur, uh, mai, mai afectate de erori decât altele. Ce înseamnă asta la capitolul 8, concret? La asta s-a referit deja domnul comisar Șemeta pe durata prezentării raportului anual în fața comisiei noastre pe data de 6 noiembrie, când îns, domnia sa a vorbit despre un risc sporit de profil al plăților făcute în 2011, când mai multe plăți intermediare și finale au fost făcute cu condiții mult mai complexe, decât uh, cele legate de plățile în avans. Și domnul Șemeta a spus că rata ridicată de erori în capitolul 8 e un bun exemplu al naturii ciclice al programelor uh, de cheltuieli uh, europene. Sigur că în plățile în avans nu apar atâtea erori pentru că se plătesc la semnătura acordului de subvenție sau după ce se adoptă o decizie de subvenție. Ehm, din contra, plățile interimare și finale ehm, pot eh, stârni mai multe erori, pentru că beneficiarii trebuie să-și clasifice costurile în 16 categorii de costuri ca rezultat al combinații, combinației de tip de activitate, de exemplu cercetare, demonstrație, administrație și altele, și tipul costurilor de exemplu, cu personal, subcontractanții, alte uh, costuri directe și indirecte. De asemenea, sunt trei metode pentru a calcula costurile indirecte. Deci, uh, real, real simplificat și forfetară. Și sunt trei rate de rambursare legate de tipul de activitate și statutul legal al beneficiarului, statutul juridic al beneficiarului, pentru a reflecta mai bine realitatea economică a tranzacțiilor. Eșantioanele de plăți auditate de curte în 2011 în contextul capitolului 8 conțineau mai multe plăți interminare și finale și mai, puțin plăți în, mai puține plăți în avans decât în 2010. Curtea a găsit că s-a efectuat uh, un nivel ridicat de tranzacții afectate de erori atât în plățile interioare cât și cele finale uh, pe când plă, uh, erorile în plățile în avans erau uh, majoritatea necuantificabile. S-a găsit un număr ridicat de erori cuantificabile și și o rată mai ridicată a erorii, deci, în programele cadre legate de cercetare și plățile interimare și finale, dar și în cele care nu țin de cadrul financiar multianual. În ce privește partea a doua a auditului, și anume evaluarea sistemelor de supraveghere și control uh, ale Comisiei pentru prevenirea, detectarea și corectarea erorilor, Curtea a concluzionat că acestea au fost eficiente, dar doar parțial pentru grupul politic atare, cât și pentru majoritatea componentelor acestea. Mai precis, evaluarea sistemelor de control și supraveghere pentru uh, programele de cercetare, cadru, au s-au uh, concentrat în primul rând pe uh, plățile exante, care au fost dar parțial eficiente, pentru că a fost slăbiciuni cum ar fi retroactivitatea datei de începere a proiectului, fără cerere scrisă prealabilă, întârzieri în plăți, incoerențe în procedura de acordare de autorizație, dar acestea nu sunt erori materiale, conform curții. În al doilea rând, certificarea de audit, de audit a uh, solicitării de plăți, de costuri de către auditori independenți, a fost doar parțial eficientă pentru că în 25 de cazuri Uh, unde s-a emis o opinie necalificată din 31, Curtea a detectat trei ori, din care 14 au avut un uh, impact financiar de peste 2%. În al treilea rând, uh, auditurile financiare ex post au fost uh, privite ca fiind eficiente, deși au fost slăbiciuni în documentarea de audit și metodo- metodolo- metodologia. Mă scuzați. Uh, și deși faptul că recuperarea sumelor care nu au fost plătite uh, pe drept este un proces îndelungat. Apoi, a, a, raportul de activitate anual al directorului general general uh, reprezintă o evaluare echitabilă în ce privește uh, legal, caracterul legal și reglementar al tranzacțiilor și că informațiile coincid cu observațiile curții. Directoratele Generale pentru Cercetare și Inovare și pentru Societatea Informației și Mass Media, care se numește acum Connect, uh, se uh, află la alineatul 1.22 al capitolului 1 al raportului anual ca exemple de direcții generale unde s-au uh, putut remarca îmbunătățiri măsurile recomandate de curte mm, către comisie în legătură cu cadrul financiar 6 uh, și 7 sunt direcționate în trei domenii. În primul rând, Comisia trebuie să facă mai multe eforturi pentru a remedia erorile în plăți intermediare și finale. În al doilea rând, să aibă mai multe inițiative pentru ca beneficiarii și auditorii independenți să fie conștienți că s-au detectat erori la auditurile ex post și, în al treilea rând, să se asigure că firmele de audit extern care fac audituri în numele Comisiei își alinează procedurile la standardele uh, Comisiei și că își sporesc calitatea documentării. Și mă bucură să văd că Comisia a uh, dat răspunsuri pozitive la toate aceste trei, uh, aceste trei recomandări. În, în ce privește măsurile cu efecte mai extinse, acestea pot fi considerate doar ca fiind parte a viitorului uh, program de cadru de cercetare, Orizont 2020, cum a spus și Comisia de altfel. Pachetul uh, de lege, uh, respectiv, conține propuneri curajoase pentru a uh, elimina cauzele erorilor în implementarea programelor cadru și măsuri de simplificare care au fost solicitate de către Curtea de conturi și nu numai. În avizul său 6 pe 2012, în legătură cu regulile pentru participare la programul Orizont 2020, Curtea de Conturi a spus că, în general, măsurile propuse în proiectul de reguli vor contribui semnificativ la rezolvarea problemelor urgente și importante în legătură cu uh, finanțarea cercetării și legate de complexitatea Uh, programelor cadru pentru cercetare, dar a spus și că succesul măsurilor depinde de uh, implementarea lor și a făcut uh, o serie de recomandări. De aceea cred că avizul este unul optimist, dar în același timp este și echilibrat și uh, atrage atenția și asupra unor probleme acolo unde e necesar și uh, această, acest aviz va fi de folos tuturor actorilor implicați. Și în ultimul rând, uh, aș mai uh, vorbi de, despre faptul că tocmai pregătim un audit de performanță și anume cum s-a asigurat Comisia că programul cadrul 7 este implementat în mod eficient. Asta se referă la regulile pentru participare, procesele și elaborarea de noi instrumente și uh, acest audit ar trebui să îi ajute pe toți în contextul noului program cadrul Orizont 2020. Și uh, în final, uh, stimați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să-mi exprim recunoștința față de doamna comisar, uh, doamna Gavin Quinn și colegii săi pentru eforturile depuse și pentru o cooperare foarte constructivă. Iată că am, suntem convinși că această cooperare a fost foarte rodnică pentru Curtea de Conturi și, și pentru uh, îmbunătățirea administrației politicilor uh, în ce privește Comisia. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah, thank you very much. Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru uh, remarcele noastre și acum uh, aș invita și pe doamna comisar Vivian Queen să răspundă întrebărilor evocate. Vă rog, doamnă comisar, vă urez bun venit și vă dau cuvântul. Thank you very much, Chairman. Uh, Mr. Geyer, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule Geyer, mulțumesc, domnule Balco, dragi colegi. Este o mare plăcere să fiu aici pentru a vă răspunde la întrebări uh, în cadrul procedurii de descărcare pentru 2011. Raportul anual al Curții de Conturi a fost uh, publicat și acum trebuie să discutăm în ceea ce privește cercetarea și politica de cercetare. Aș vrea să încep uh, cu câteva introduceri imaginile cu privire la irregularitățile în cheltuielile exprimate în raportul anual nu se îndepărtează prea rău de părerea comisiei și de screeningurile făcute înainte. După cum știți, capitolele pe care le analizăm astăzi acoperă numai programele de cercetare, așa cum a spus domnul Gaer, dar și altele de politică internă, cum ar fi programele de competitivitate și inovare, programul învățare pe tot uh, parcursul vieții, inovare în general și așa mai departe. Toate programele cercetare sunt elementele cele mai mari, dar reprezintă totuși numai uh, mai puțin de jumătate din cheltuieli. În consecință, diferitele domenii pe care le-am menționat contribuie cu toate la uh, această rată de eroare. Rata de eroare este de 3% mai sus decât anul trecut și acesta este regretabil. În ceea ce privește partea de cercetare, Curtea de uh, Conturi a încercat să analizeze irregularitățile în cheltuielile în domeniul cercetării și aceasta se regăsește în ceea ce am constatat. În ceea ce privește frecvența erorilor, după cum a zis și domnul Șemeta și domnul Balco, aceasta se poate explica prin felul complicat în care se fac cheltuielile la nivel european. Nu am putut identifica încă, din păcate, un pattern. Aș vrea să subliniez că am fost întotdeauna foarte transparenți în legătură cu această problemă față de dumneavoastră. Vă amintiți că la ultima audiere cu privire la descărcarea V-am informat că am identificat o rată de eroare pentru cel de-al șaptelea program cadru de 3,5 până la 4,5%. Aceasta era și inclusă ca o cauză a îngrijorării tuturor directorilor, directorilor generali care sunt responsabili cu cheltuielile pentru rapoartele și se exprimă și în rapoartele făcute pentru 2011. Pentru propunerile orizontului 2020 s-a văzut foarte clar că am anticipat, fără modificări la regulile actuale, o uh, rată de eroare de aproximativ 5%. Aceasta nu este o situație acceptabilă și de aceea împreună cu serviciile mele am încercat să reducem această rată de eroare și am identificat trei uh, domenii. Simplificarea regulilor și procedurilor, prevenirea erorilor și corectarea și controlul acestor erori. În primul rând, simplificarea regulilor și procedurilor. Ultimele schimbări pe care le-am făcut la aceste reguli au fost în ianuarie 2011, introducând mai multe posibilități pentru ca uh, rata de eroare să, în ceea ce privește TVA-ul unic și IMM-uri să fie scăzute. Acestea au fost apreciate de către actori și au fost și bine primite, recepționate de către Curtea de Conturi. Sperăm că vom avea un efect pozitiv atunci până la sfârșitul programului. De asemenea, am, uh, avem acum un regulament financiar uh, modificat și sunt recunoscător domnului Rivelin Angelini și doamnei Greste pentru faptul că s-au asigurat că acest regulament să conțină și câteva simplificări care vor putea ajuta beneficiarii și comisia atunci când vor încerca să asigure o rată de eroare mai scăzută. Mă gândesc aici la abolirea interes, dobânzilor pentru prefinanțări și așa mai departe. Cum ne apropiem însă de programul cadru următor, o schimbare pentru cadrul, programul cadru, eh, cadru pentru perspectiva financiară 7, îmi scuze, ar fi destul de complicată pentru că orice schimbare ar dura mai mult de un an pentru a fi pusă în aplicare și ar crea și o nesiguranță în cadrul legal, uh, legislativ, care nu ar fi neapărat benefice, uh, benefică pentru toți beneficiarii. Având în vedere acest program, noi încercăm să revizuim și să îmbunătățim procesele noastre interne, incluzând uh, și controlurile ex ante, pentru a încerca să reducem timpul prevăzut pentru negocieri și în același timp și timpul care trece până la plata respectivă. În ceea ce privește măsurile de prevenire, noi vom continua să ne canalizăm eforturile pentru o mai bună um, consiliere acordată beneficiarilor și una mai țintită pentru a combate cele mai frecvente erori făcute. Un document cu privire la cum se pot uh, evita cele mai frecvente 10 erori a fost transmis celor 20.000 de beneficiar ai programului financiar 7 și a fost și postat pe site. Bazându-se pe acest document, do- colaboratorii mei au făcut deja 11 prezentări în 13 state membre și în țări asociate în acest an, cu o audiență totală de 8 milioane, 18 milioane de persoane. Și această procedură va continua și în 2013. Este vorba de o măsură care încearcă să răspundă nevoilor uh, exprimate de curte cu privire la o certificare a auditului. În timp ce noi am acceptat totuși concluziile curții că auditurile independente nu sunt întotdeauna foarte fiabile, analiza noastră ne-a arătat că rata de eroare este cu 15% mai scăzută când există o certificare. În al treilea rând, în ceea ce privește corectarea erorilor, vom continua un control ex post și vom uh, continua să facem și îmbunătățiri în ceea ce privește sistemul de plăți, fie prin, cu ajutorul colaboratorilor sau cu, prin Curtea de Conturi. Ne vom asigura și că cei care fac audituri în numele nostru sunt riguroși în ceea ce privește documentația și respectă toate procedurile. Acești auditori voi, vor putea să scadă rata de eroare reziduală, dar trebu- va trebui de asemenea să îmbunătățească și sistemele de control al costurilor. Parlamentul, în raportul Carvalho din noiembrie 2010, s-a ocupat și citez cu sistemul actual și practicile actuale de a gestiunii acestei perspective financiare, care sunt prea concentrate pe control și pe o, se pierd în continuare resurse, nu există o cercetare bine stimulată într-un mediu corect. Așadar, o încredere în controlul efectuat este importantă. Există totuși puține opțiuni pentru a putea îmbunătăți situația, mai ales în ceea ce privește simplificarea regulilor. Iar uh, provocarea mea principală este să stabilim uh, un cadru pentru viitor, iar propunerile pentru orizontul 2020 ne oferă mai multe posibilități de simplificări pentru a nu mai încărca cu atâtea probleme administrative pe beneficiarii acestor programe. În centrul propunerii de simplificare este o rată unică de finanțare și o uh, rată uh, unică pentru costuri. De asemenea, Considerăm că este nevoie de o simplificare și a calendarului și a uh, ajutorării beneficiarilor care nu uh, sunt uh, familiarizați cu aceste practici. Știm care este opinia Curții de Conturi, care salută simplificarea actualului sistem și citez din acest raport, din aviz, Curtea consideră că simplificarea unui model va îmbunătăți uh, fiabilitatea acestui model va scădea rata de erori uh, și uh, de costuri uh, a beneficiarilor și va fi tot sistemul mai simplu, eliminând anumite faze preliminare care erau necesare în cadrul procedurilor anterioare prin accelerarea procedurii de aplicare. Am terminat citatul. Aș dori să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi curții pentru această analiză foarte profundă și vreau să vă spun, să vă raportez că Consiliul a făcut aceste modificări deja Uh, din, uh, de ceva timp. Așteptăm însă acum uh, propunerile Parlamentului și ceea ce privește procesul de simplificare. Ce privește propunerea în legătură cu rata unică de rambursare și rata forfetară unică pentru plăți și costuri indirecte, mă îngrijorează faptul că există multe amendamente care nu ne ajută să atingem această simplificare și să reducem rata erorilor, mai ales experiențele din trecut în ce privește rambursările, costurile reale, indirecte, ne arată că e una din cele mai mari surse de erori și de conflicte juridice. După cum a spus Curtea în avizul său, citez, introducerea uh, subvenționării costului direct de, uh, pentru cercetare cu o singură rată plus costurile nominale fixe pentru costuri indirecte, pentru toți beneficiarii, înseamnă că ă, acest model este mai simplu și mai puțin predispus erorii. Sper că pot să mă bazez pe dumneavoastră să fiți coerenți cu ă, necesitatea pentru o rată scăzută a erorii și să susțineți simplificarea pe care am ă, propus-o noi la votul pentru pachetul Orizont 2020. Provocarea de a avea o rată erorii acceptabilă dar în același timp a menține o politică de cercetare atractivă uh, va rămâne, însă sunt convinsă că propunerile pentru orizontul 2020 plus elementele de simplificare conținute în regulamentul financiar uh, revizuit vor însemna un succes uh, pe calea unor investiții mai simple și mai echitabile în cercetarea la nivel european. Propunerile de asemenea ne vor ajuta să obținem cea bună valoare pentru fiecare euro plătit. Eu sunt uh, hotărâtă să fac asta pentru că contribuabilii europeni uh, chiar merită să vadă că banii lor sunt bine folosiți. În concluzie, vă asigur din nou că doresc uh, un management foarte clar și să susțin mai mult inovarea și să avem o politică mai atractivă pentru ca să avem și mai multe investiții în creștere și ocupare. Și sunt convins că putem ajunge la echilibru corect între aceste obiective și că aceste obiective uh, vor fi uh, susținute și pe viitor cu uh, programul Orizont 2020 și îmi exprim mulțumirile mele și ale domnului director general către domnul Balco și personalul său pentru colaborare foarte bună care ne-a ajutat foarte mult pentru a uh, veni cu aceste măsuri de simplificare pe care le-am propus și sperăm noi că vor fi și acceptate pentru uh, Orizont 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, spune președintele. Dați-mi voie să întreb dacă dorește cineva să intervină. Dacă nu, domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră care uh, m-au convins în mare parte. Aș dori să vă uh, pun totuși trei întrebări în legătură pentru dezbaterea noastră. S-a referit și colegul Gaier la aceste probleme. Se poate oare, dacă ne confruntăm acum cu o dublare a ratei erorilor, ca prea mulți bucătari să fi încercat să prepare această mâncare, pentru că se spune că prea mulți bucătari strică. Dacă mă gândesc acum că există două agenții care se ocupă de programul de cercetare și trei direcții generale, oare se mai poate acționa eficient? Nu cumva s-au creat structuri paralele care trebuie să aibă același know-how Putem oare să mai progresăm? Nu îngreunăm lucrurile? Pentru că dacă fiecare va avea uh, ușoară uh, altă imagine, cred că ar putea să apară și mai multe erori. În ce privește răspunsurile scrise, care de asemenea în esență au fost convingătoare, totuși mai am o nelămurire tehnică mă interesează instrumentele dumneavoastră IT pe care doriți să le construiți acum. Unde doriți să folosiți aceste instrumente IT care uh, este proiectul dumneavoastră și uh, ați vorbit și despre uh, acele stegulețe roșii ca indicatori. Cum se derulează lucrurile într-o procedură pentru că nu știu uh, cum trebuie să mă explic această propunere. Și în al treilea domeniu în legătură cu care am întrebare. Auditorii externi în 25 din 31 de cazuri nu au uh, prezentat uh, niște certificări corecte. Asta cam de gândit. Pentru că spuneați, doamnă comisar, că ați ținut 11 eh, discursuri, prezentări pentru a forma eh, personalul. Erau adresate și auditorilor. Oare nu ar trebui să eh, organizăm 500 de asemenea întâlniri pentru a ajunge la rezultatele scontate, pentru că se pare că și auditorii fac greșeli. Și ultima observație, care mai degrabă este o întrebare adresată Comisiei. De ce nu există un feedback și din partea Comisiei vis-a-vis -vis de activitatea auditorilor? Pentru că și din uh, acest feedback s-ar putea învăța acolo unde există greșeli frapante. Acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Mulțumesc. în ce privește uh, fondurile pentru cercetare întotdeauna ne confruntăm cu această problemă că sunt mai multe direcții generale implicate. Cum încercați să rezolvați această problemă pentru că există același lucru care este interpretat diferit? Și pentru noua perioadă există această uh, comisie între egali. Există niște orientări din partea comisiei care sunt generale, dar uh, oare se poate lucra uh, pe baza acestor orientări uh, pentru ca să nu fie nevoie ca și cei nou veniți să trebuiască să se acomodeze cu întreaga problematică. Cealaltă întrebare se referă la noile programe și la regulile care trebuie să fie respectate, pentru că dacă analizăm ce se întâmplă cu diversele fonduri, deja te ia amețeala pentru că um, se periclitează ceea ce noi am încercat în această comisie să reglementăm cât de cât. V-aș întreba care este planul dumneavoastră. În întâlnirile tripartite, Comisia are o influență substanțială dacă trebuie să elaborăm texte noi. Uh, ele uh, nu ar trebui să mai uh, sufere și amendări. Deci, ce vă propuneți? Care sunt liniile roșii în aceste negocieri, în întâlnirile tripartite? Domnul Pierodi. Président. Euh, à mon tour, je voudrais féliciter... Euh, Mulțumesc, vreau să felicit și eu pe doamna comisar și serviciile domniei sale pentru raportul pe care ne-l prezintă și răspunsurile pe care ni le-au dat față de auditul Curții de Conturi. Și în legătură cu acesta din urmă, mă, nu prea mă pot uh, obișnui cu slăbiciunile sunt 150 de sondaje, dar mii de plăți se fac. Deci, uh, iată o disproporție evidentă. Bun, dar mi s-a explicat că asta era conform uh, normelor de audit. Eu aș dori uh, ca să profit de prezența doamnei comisar în mod solemn să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu urmările simplificării. Spun asta pentru că comisia noastră a fost foarte activă pentru uh, mai multă simplificare. Eu tocmai am ascultat ce a spus doamna comisar. Domnia sa își dorește să o susținem. Dar, din păcate, cred că se va întâmpla chiar invers, pentru că nu noi vom vota, ci Comisia pentru Industrie. Bun, și eu, eu sunt membru și acolo și se va vota poi mâine în legătură cu un ansamblu de reglementări și cred că nu vom reuși să obținem această simplificare și uh, există și un paradox că de ani și ani tot acuzăm Comisia că uh, complică lucrurile și noi avem șansa acum Eh, să auzim că se propune simplificare din partea Comisiei și acum tocmai parlamentarii sunt cei care vor să complice lucrurile. Deci nu știu cum vom explica noi cetățenilor situația asta. Însă, oricum, asta se discută și în triloguri, dar cred că uh, colegii mei ar trebui să fie foarte atenți că nu vor putea să explice asta și nu vor putea cere simplificare uh, Uh, în campania electorală și la Parlament să voteze pentru complicarea lucrurilor. Comisia a înțeles necesitatea simplificării. Eu am citit raportul uh, privitor la simplificare și chiar mă, mă sperie ce citesc acolo. Eu constat că uh, se iau niște măsuri de către comisie. Comisia are voința de a simplifica pentru că a înțeles că era vorba de o miză politică și uh, se luptă împotriva nepopularității uh, instanțelor europene și iată că noi, parlamentarii, dorim să complicăm lucrurile. Și sunt foarte îngrijorat. Nu știu dacă trebuie să facem o reuniune comună a Comisiei noastre și uh, a Comisiei de Industrie și Cercetare. Nu știu care ar fi metoda politică care trebuie adoptată. Oricum, toate grupurile politice, conform informațiilor de care dispun eu, prezintă diferențe de opinii și nici cei din mediul industrial nu au o, o, o părere formată, dar astăzi vreau să vă spun că sunt uh, îngrijorat și decepționat că am uh, lucrat atâta și uh, am reușit să formăm o majoritate în favoarea simplificării și acum totul va fi redus la zero pentru că cu tare și cu tare grup industrial dorește mai multe costuri indirecte și noi vom face, iată, acum uh, tot ce putem în favoarea complicării regulilor. Mulțumesc, domnului Odi. Întrebarea uh, pe care ați formulat-o mă preocupă și pe mine în calitate de președinte al acestei uh, comisii, pentru că în întâlnirea tripartită am încercat să creăm un cadru care să simplifice uh, lucrurile în ce privește respectarea regulamentului și vedem acum că în Uh, regulamentele sectoriale, aceste posibilități create de noi nu sunt valorificate și că mai degrabă apar unele detalii contraproductive în propunerile care se fac. De aceea eu susțin întrebarea pusă de Jean-Pierre Audi uh, și vă întreb, doamnă comisar, cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Cum poate Comisia de Control Bugetar să vă susțină acum la modul concret pentru ca în discuțiile care urmează să se ajungă totuși la o simplificare a procedurilor. Mulțumesc. Uh, apreciez și am spus asta deja, uh, că dumneavoastră ați fost foarte activ uh, în vederea simplificării. Noi am vorbit cu Consiliul și a fost foarte dificil discutarea problemei acesteia costurilor indirecte cu ei și e interesant pentru că la început, chiar la început, când am vorbit de Orizont 2020 și ce trebuia să se schimbe, în primul și în primul rând, care, care, de, de ce anume s-au plâns toți beneficiarii, cercetători, institute, universități, companii, ce anume au dorit ei, în primul și în primul rând, pentru uh, nou program de cercetare? Păi a fost tocmai simplificarea, asta a fost problema numărul unu și când uh, m-am întreținut cu miniștrii și am întrebat ce doresc ei în primul și în primul rând, au spus simplificare, la fel și parlamentarii europeni. Simplificare. Și totuși, nimeni nu dorește să facă asta la uh, el acasă. Da, dorim simplificare, dar nu pentru căței, ca să spun așa. Asta uh, s-a văzut și la Consiliul de Ministri. Acum, fără a vă destăinui nu știu ce secrete, dar cred că se știe foarte bine că statele membre care au dorit cel mai mult simplificarea sunt exact statele membre care pe această chestiune a costurilor indirecte mai ales nu au dorit să renunțe la nimic, să facă niciun compromis, deși au acceptat că Curtea de Conturi întotdeauna a spus că tocmai în acest domeniu se întâlnesc din ce în ce mai multe erori am spus, întâlnirea a fost foarte dificilă, s-a întrerupt de multe ori, noi am încercat să ajungem la niște concluzii, să luăm niște hotărâri și în final miniștrii s-au pus de acord uh, că, da, simplificarea trebuie pusă pe locul întâi și la fel cum a spus și domnul Odi și domnul Gaier, și eu sunt îngrijorată că după toată, tot ce ați făcut aici, se pare că acum apare o complicație la Comisia ITRE. Cu toate aceste amendamente, pentru că sunt foarte multe care tocmai uh, merg împotriva simplificării și de aceea am cerut susținerea noastră. Mai ales domnul Odi uh, a spus lucruri foarte importante. Sigur că e o decizie politică a dumneavoastră. Să vedeți cum puteți să ne ajutați pentru mai multă simplificare, cum puteți să uh, găsiți sprijinul colegilor dumneavoastră. Este o problemă. Uh, am vorbit cu raportorii Comisiei uh, ITRE, deci pentru industrie, chiar săptămâna trecută și le-am spus că noastră solicitați simplificarea, noi, uh, ăsta este răspunsul nostru și acum avem ocazia să avem simplificare și haideți să nu complicăm din nou lucrurile, că vor crește, va crește și mai mult rata erorilor. Asta nu-și dorește nimeni. Deci e o problemă și am spus că doar la Parlament și poate la triloguri putem rezolva această problemă. Acum, în ce privește rata ridicată sau mai ridicată a erorilor, a spus pe drept, domnule Gaier, că uh, e vorba de mai multe domenii și uh, tehnologiile inovării, educația. E vorba de 20.000 de mii de noi participanți la program. Eh, ei sigur că trebuie să învețe acum cum să treacă de, tot, de toate complicațiile acestui sistem foarte dificil. Și e vorba de mai multe servicii. Acum, noi ce am făcut ca să încercăm să simplificăm situația? În primul rând, am avut un grup de comisari pentru inovare, eu am fost președinte acelui grup, am încercat ca fiecare serviciu și comisarii să conlucreze, serviciile să conlucreze. Uh, am cerut oamenilor să nu să, să, mă rog, să renunțe la ochelare de caz, să nu se mai preocupe doar de uh, micul lor domeniu și să conlucreze și până la urmă comisarii au fost foarte activi. Acum propunem să avem reguli comune, proceduri comune, care, proceduri care să fie interpretate la fel în toate serviciile Comisiei Europene, pentru că eu consider că putem uh, avea un set unic de reguli, dar dacă ele nu sunt interpretate și aplicate la fel în toate serviciile comisiei, atunci trebuie să o reluăm tot de la zero. Și consider că ce am făcut noi cu biroul de susținere, cu uh, uh, grupurile pe care le-am format, toate acestea ne, ne-au ajutat ca în serviciile Comisiei să există simplificarea modului în care lucrăm noi. Cum nou regulament financiar ne permite să identificăm riscul tolerabil de erori la care s-a referit domnul Gaier, dar cred că acest nou regulament ne permite și să identificăm cel mai probabil risc de eroare și ăsta este foarte important dar dacă nu va exista simplificare, atunci automat vom avea o rată probabilă de eroare între 4 și 5% în cercetare. Și cred că se poate reduce rata uh, erorii. Bun, acum uh, un sistem IT informatic comun pentru toți uh, participanții, dar și pentru comisie să existe un singur proces, toate acestea sunt foarte importante. S-a pus și întrebarea în legătură cu conștientizarea participanților și a auditorilor uh, independenți cu privire la reguli. La sfârșitul lui 2011 am lansat o inițiativă de care vorbeam atunci când am făcut uh, remarcile introductive, să oferim um, mai multă consiliere participanților și uh, auditorilor independenți. Am făcut un ghid, în primul rând, care a vorbit despre erorile cele mai frecvente și cum pot fi ele evitate și apoi am organizat un seminar, de fapt 11 seminare în 13 state membre în, uh, și cu 800 de participanți care au uh, putut să ia cuvântul avem uh, șapte seminare suplimentare care sunt prevăzute pentru 2013. Ceea ce aș vrea să subliniez este că sunt două state membre care au rezistat la această implicare în proiectul nostru. Este păcat pentru că cred că toată lumea poate să învețe ceva de la aceste evenimente și cred că trebuie să fim deschiși pentru a învăța. Serviciile noastre scriu uh, auditorilor independenți dacă um, acestea vor da rezultate diferite și cred că uh, vom primi răspunsuri cât se poate de repede. O analiză a certific- certificatelor de auditare confirmă că anumite elemente neeligibile nu sunt întotdeauna identificate de către acești auditori. Cu toate acestea, analiza comisiei arată că rata erorii este de peste cu 50% mai puțin uh, ridicată dacă există o certificare de audit, ceea ce înseamnă că aceasta este o măsură de control destul de validă în ciuda problemelor din sistem. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc, uh, doamnă comisar. Există câteva întrebări suplimentare. Mai întâi, domnul Gaier. Mulțumesc, foarte mult și pentru informațiile suplimentare. Cred că, ca să mă refer la prima rundă de întrebări, ne facem cu toții griji cu privire la simplificare și s-a văzut și din comportamentele anterioare din această comisie la vot că am fi cu toții pentru o simplificare a regulilor pentru a scădea astfel și rata erorii și a înlătura diferitele imprecizii. Cele două întrebări pe care vreau să vi le mai pun eu sunt următoarele. În primul rând, faptul că regulile în cadrul Direcției Generale care este responsabilă sunt interpretate diferit. Aceasta este o problemă care, după părerea mea, trebuie să fie rezolvată cât de repede. E vorba de proceduri comune care trebuie să fie interpretate în același fel. Bineînțeles că aceasta ar fi în sensul în care ne-am dorit și noi uh, schimbarea, dar cât de repede poate funcționa această schimbare și care sunt rezistențele care se opun momentan. Deci de ce este atât de complicat să acționăm așa? Aș vrea să vă rog să fiți uh, atenți, pentru că eu atunci când vreau să le explic uh, alegătorilor de ce rata erorii este atât de mare și le spun că aceasta se întâmplă pentru că comisia își pune bețe în roate și are problema să interpreteze în același fel regulile și procedurile existente, mi-e teamă că nu o să găsesc prea multă înțelegere la legători. Cu atât mai puțin cu cât în această comisie avem de-a face cu oameni care se ocupă de acest subiect îndeaproape, dar poate ar fi mai bine dacă am putea spune către exterior că vă propunem ca această problemă să fie rezolvată la noi. Eu personal fac parte dintre acei care vor să atrag atenția asupra răspunderii statelor membre și mulțumesc uh, doamnei comisar pentru faptul că a identificat această problemă la statele membre. Dar ceea ce comisia execută în managementul direct, uh, prin procedurile directe și felul în care contribuie ea la simplificare astfel, trebuie să fie clarificat. Și aș fi foarte recunoscător dacă în această după-amiază, poate sau dacă nu, în cadrul procedurii de descărcare, ați putea să-mi dați uh, prim, o primă impresie despre cât de ușor se poate ajunge la această îmbunătățire. Sau unde este problema la dumneavoastră în comisie, pentru ca să putem eventual să discutăm cu colegii care fac parte din acele direcții și să le expunem problema. O a doua problemă pe care o putem uh, vedea în acest context este cel legat de ciclul de plăți. Dacă v-am înțeles corect, ați spus în discursul introductiv că serviciile respective nu au identificat încă niciun uh, model, niciun pattern. De ce se creează aceste erori? Ce putem face atunci pentru a rezolva problema? Înțeleg că sunt plăți uh, publice, știu că acelea nu pot avea erori. Dacă am însă un document care explică planul de costuri în cercetare, de exemplu, și pe baza acestui plan uh, transmitem o primă tranșă de fonduri, ce se întâmplă? Sigur că câteodată când uh, se, când crește rata erorii, putem găsi o explicație. Știm, de exemplu, dacă suntem comisia, că la plățile intermediare și la plățile finale intervin problemele și de așa, așa se explică, deci, uh, rata erorii. Ne apropiem însă de finalul acestei perioade financiare și am auzit că la orizontul 2020 uh, foarte multe propuneri ale comisiei merg în direcția a ajunge, pentru a ajunge la o rată mai mică de eroare, având în vedere evoluțiilor ciclice în rata erorilor, pe ce trebuie să ne concentrăm pentru descărcarea 2012-2013, care vor fi uh, expectativele și pe ce trebuie, la ce trebuie să ne așteptăm. Doamnă comisar, vă rog, ați vrea să răspundeți la întrebare? Da. Domnul Gaier are dreptate 100% atunci când le dăm sfaturi altora despre simplificare, trebuie să începem să ne facem ordine la noi în grădină. Și aceasta înseamnă să începem în primul rând cu Direcția Generală Cercetare și Inovare, iar apoi să ne asigurăm că, în general, familia cercetării merge uh, de-a lungul acestor propuneri. Asta este ceea ce am încercat să facem deja de mai mult timp. A durat ceva timp, domnule Gaier, probabil că știți că totuși trebuie timp până când se obișnuiesc oamenii să lucreze într-un anumit fel când sunt obișnuiți altfel. Deci aceasta îi atacă oarecum în zona lor de confort, trebuie să iasă din cazematele lor și să înceapă să lucreze unii cu alții la nivel orizontal și să încerce să se asigure că există o simplificare adevărată. Iată de ce am spus că a avea un set comun de reguli este un lucru, dar asigurarea faptului ca ele să fie interpretate de către toată lumea la fel în toată această familie care se ocupă de acest domeniu este altceva și trebuie făcute eforturi mai mari în acest sens. Unul dintre chestiuni, una dintre chestiunile pe care o încearcă Comisia în momentul de față este posibilitatea de a stabili pentru orizontul 2020 servicii comune în într-un număr de domenii. Vorbesc aici de instrumente IT, de uh, procese business în, de același fel, pentru a ne asigura ca practicile și procedurile să fie omogene din afară. Deci uh, toate procedurile să meargă după aceeași uh, ritm. Și lucrăm împreună în acest sens. Am luat decizia de principiu, dar acum trebuie să implementăm această decizie și nu numai în direcția noastră, ci peste tot, în toate serviciile pe care le avem, care se ocupă de acest subiect. Dacă ne uităm la rata de eroare, și dacă ne întrebați, așa cum ați spus dumneavoastră, va fi mai ridicat această rată de eroare n-am, dacă n-am ținut cont de prefinanțare, rata estimată a comisiei de eroare nu ține cont de prefinanțare. Iar uh, Curtea de Conturi include prefinanțarea ca uh, fiind o parte din uh, plățile directe. Din câte înțeleg, având în vedere rata totală de 3% marjii de eroare, majoritatea erorilor identificate au fost mici și de aceea acum oferim înseamnă mai, consiliere mai bună, iar activitatea de control continuă și toate erorile identificate vor fi într-adevăr vor fi corectate. Și uh, scăderea ratei de eroare se poate face prin simplificarea regulilor, așa cum s-a făcut pentru orizontul 2020 o frecvență mai ridicată de erori, așa cum am spus-o și în discursul meu introductiv, când m-am referit la cauzele acestui fenomen, am spus așadar că există faptul că există noi veniți în programele acestea, persoane care sunt confruntate deodată cu o procedură foarte dificilă, fără să fi participat în programul cadru înainte, trebuie să se obișnuiască cu toate complicațiile existente și pe care noi vrem să le simplificăm. Există E nevoie și de o susținere mai bună și un control exante mai bun al plăților finale și, după cum spuneam și la început, i-am informat pe cei 20.000 de participanți cu privire la aceste reguli atunci când le-am trimis acel ghid pe care vi-l prezentam la început. Este absolut uh, clar că există un angajament total pentru o simplificare majoră, pentru a reduce această rată de eroare. Noi sperăm să reușim acest lucru printr-o simplificare generală. S-a vorbit foarte mult despre această posibilitate în comisie. Comisia este foarte angajată să facă acest lucru, dorește să obțină rezultate și în cadrul acestei familii de cercetare de care vroiam înainte, încercăm să stabilim un nou uh, um, set de instrumente care ne vor ajuta să ne atingem acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Mai dorește cineva să pună întrebări sau să facă declarații la acest punct? Nu este ca Inge Gresle. Îmi cer scuze. Aș dori și un răspuns din partea Curții Europene de Conturi, care tocmai elaborează un program special, să ne spună dacă poate să ne facă unele recomandări, o detaliere eventuală a raportului anual pe care să o valorificăm. Bun, dacă din partea Curții de Conturi ne puteți răspunde la întrebarea pusă de doamna Gresle. Uh în ce privește standardele de auditare, ne aflăm în etapa de finalizare a auditului pentru cele 27 de state membre. Nu este posibil să anticipăm anumite concluzii sau recomandări, dar noi presupunem că acest audit va avea o valoare adăugată în ce privește punctul nostru de vedere referitor la activitatea de cercetare și inovare. Și după finalizarea raportului nostru, um, nu, uh, vrem să ajungem la con proceduri contradictorii, pentru că uh, ar trebui ca, uh, de fapt, împreună să ajungem la o concluzie comună. Domnul Odi. Ă, aș vrea să exprim din nou îngrijorarea pe care o percep între comisia noastră, comisia ITRE, care va vota anumite elemente care s-ar putea să complice lucrurile în ce privește certificările. Bun eu nu cred că uh, trebuie să avem voturile miercuri și joi. Va trebui să examinăm cu atenție ce se va întâmpla în timpul voturilor și în momentul în care uh, grupurile politice, cei de la controlul uh, bugetar și Comisia pentru Cercetare, dar și reprezentanții industriei, reprezentanții universităților vor ajunge la concluzii comune abia atunci vom fi făcut un uh, progres pentru că dacă noi ajungem la o concluzie și după aceea se spune că reprezentanții industriei își doresc altceva, ajungem la situații conflictuale. Deci va trebui să uh, avem un tip de discuție cât mai amplă între părțile interesante înainte de a risca să comitem erori care pot să complice până la urmă foarte mult lucrurile și pe care nu ni le dorim. Cred că trebuie să medităm mai mult asupra acestor aspecte. Eh, Înainte de a-i da cuvântul din nou domnului Geier, aș dori la rândul meu să pun o întrebare. Poate că eh, deja v-ați referit la asta, doamnă comisar. Ați efectuat deja la nivelul Comisiei o analiză în legătură cu eh, domeniile care vor fi cele mai afectate, respectiv unde se întâlnesc uh, cele mai multe erori, se pot decela din acest punct de vedere anumite modele. Este vorba de uh, întreprinderile mici și mijlocii care nu fac față la care se întâlnesc irregularități sau mai degrabă la nivelul universităților apar asemenea erori. Uh, ați putut trage asemenea concluzii legate de uh, erorile care se întâlnesc mai frecvent într un anumit domeniu astfel încât să putem trage niște concluzii legate de modul în care pe viitor am putea să reducem rata erorilor. Și domnul Gaier dorește să mai intervină. Um, ich komme noch mal auf die, auf die Frage der Revin la problema legată de interpretarea în comun a reglementărilor. Vă sunt uh, recunoscător, uh, doamnă comisar, pentru faptul că doriți să lucrăm în comun. Dar uh, trebuie să ajungem și la rezultate rapide. Până la raportul privind descărcarea din luna mai, mai avem timp să decidem să uh, votăm, dar v-aș fi recunoscător dacă prin intermediul dumneavoastră personal sau uh, uh, cu ajutorul unor colege sau colegi din partea comisiei până la deciziile pe care le vom lua pe, în legătură cu raportul de descărcare de gestiune, vom uh, a, obține informații legate de uh, pașii pe care i-ați făcut în rezolvarea acestor probleme, pentru că eu aș dori ca în raportul meu să am o abordare pozitivă, dar dacă nu primesc aceste informații, sigur concluzia mea va fi una negativă. Și uh, o a doua observație pe care uh, am sugerat-o anterior, v-aș fi recunoscător dacă poate înscris m-ați informa Uh, care sunt statele membre ale Uniunii Europene care în problema simplificării um, fac mai degrabă obstrucție. Alte luări de cuvânt? Nu, se pare că din rândul comisiei nu. Atunci, doamnă comisar, vă rog să ne răspundeți. Perhaps the, um, the final question that Mr. Geyer... Mulțumesc în legătură cu ultima întrebare a domnului Geyer, e mai ușor de răspuns la ea. Are un răspuns mai direct. Cele două state membre reticente, din păcate, sunt state membre importante, de mari dimensiuni, care sunt și beneficiari importanți ai fondurilor din programele uh, cadru, de Franța și Regatul Unit. M-ați întrebat de asemenea dacă în discuțiile acestea pe care le purtăm cu, cu familia cercetătorilor și cu interpretarea comună a regulilor, sigur că vă vom da cu mare plăcere informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează, așa cum a făcut și în trecut. În ce privește întrebarea domnului președinte, nu dispunem uh, cu adevărat de informații în legătură cu domeniile dacă rata erorii crește din cauza IMM-urilor sau a companiilor mari, ar fi cinstit să spunem, cred eu, că uh, IMM-urile de obicei nu dispun de capacitatea administrativă, ca să spun așa, să se, pentru a se ocupa de proiecte pe care largă și reguli complexe, acolo implicat și un risc mai Uh, sporit de faliment. Însă obiectivul nostru, ca IMM-urile să participe mai mult, și știu că și Parlamentul European are acest obiectiv foarte clar, de obicei poate, sau câteodată poate intra în conflict acest obiectiv al nostru cu celălalt obiectiv de reducerea ratei erorilor. Dar această simplificare sporită înseamnă că și pentru IMM-uri va fi mai ușor și vor uh, scădea și erorile. Până la urmă, uh, primele 10 erori sunt uh, cercetările pretinse, dar nedovedite sau nelegate de uh, procese, părserțe, subcontractarea, deprecierea echipamentului, modelurile de costuri indirecte, includerea costurilor neeligibile la costurile indirecte, costurile cu personalul, calculul orelor de muncă, costurile cu personalul, orele muncite pentru program, costurile cu personalul uh, sau utilizarea mediilor, uh, plata salariilor către managerii, uh, proprietarii IMM-urilor și returnarea TVA. Și cred că cam asta am avut de spus, domnule președinte. Foarte bine, spune președintele, deci dacă nimeni nu mai are nimic de întrebat, mai întreb eu dacă Curtea de Conturi mai are ceva de adăugat. Se pare că nu. Atunci uh, eu nu mai uh, am nici uh, remarci uh, în încheiere din partea domnului Gaier. Deci mulțumim doamnei comisar că ne-a acordat uh, uh iată câteva ore din timpul său sperăm că vom avea și discuții ulterioare. Dacă sunt puncte în legătură cu care dumneavoastră credeți că vă putem ajuta uh, pentru această simplificare, vă rog să uh, ne o aduceți la cunoștință. Mulțumesc și am încheiat cu acest subiect de pe ordinea de zi. Uh, Iar acum am ajuns la finalul uh, ședinței deschise a Comisiei pentru Control Bugetar și după o scurtă ședință vom începe întâlnirea coordonatorilor. Eu tengo la carta con eh, Andrea. Sí, sí, sí